On va commencer les travaux. toujours que les absents ont toujours tort. Se spune că cei care lipsesc se înșală întotdeauna, dar la fel se înșală și cei care întârzie. Uh, am ajuns la punctul 10 de pernă de zi și este prevăzut un schimb de opinii cu Joan Carlin, care este activistă pentru drepturile băștinașilor și care s-a specializat pe obiectivele în materie de dezvoltare durabilă. Conform raportului din 2018 al Global Witness, um, cam trei activiști sunt uciși săptămânal, trei activiști pentru drepturile băștinașilor sunt uciși în uh, întreaga lume, iar militanții care apără drepturile cetățenilor pentru exploatarea minieră, forestieră, în agricultură și industria extractivă sunt cei direct vizați, sunt amenințați cu moarte. Am văzut și ieri, de altfel, în dezbaterea pe care am avut-o, pe acest subiect, faptul referitor la Amazonia. Popoarele uh, băștinașe fac, sunt în centrul programului de dezvoltare durabilă până în 2030, având în vedere că 80% din biodiversitatea mondială se află pe teritoriile popoarelor băștinașe. Subcomisia pentru Drepturile Omului a redactat deja un raport în legătură cu încălcarea drepturilor popoarelor băștinașe, inclusiv acapararea uh, pământurilor, care a fost adoptată în plenara din iulie 2018. De aceea îmi face o deosebită plăcere să-i răzbun venit doamne Joan Carlin, care este este militantă în Filipine de peste 20 de ani, apără uh, drepturile povarului băștinașe uh, pe plan local, dar și internațional și am să îi transmit uh, tot sprijinul uh, meu al nostru poporului filipinez în legătură cu taifunul care din nou a lovit Filipinele și care afectează îndeoseb populația cea mai vulnerabilă pentru care și în numele dumneavoastră transmitem sprijinul nostru al europenilor pentru populația din Filipine. Aveți cuvântul, uh, stimată doamnă Carling, 15 minute și apoi va urma dezbaterea cu membrii comisiei, vă rog. Ah, you don't have yeah. translation? Uh. Yeah, there is. Yeah, I do.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 această dezbatere în legătură cu drepturile popoarelor și Nu e prima oară că mă aflu în uh, Parlamentul European uh, și mulțumiri și pentru sprijinul exprimat la adresa noastră, mm, având în vedere că se mă afectează acest taifun. Bineînțeles că acesta este rezultatul schimbărilor climatice cu care ne confruntăm. Dați-mi voie să vă prezint o imagine de asamblu a popoarelor băștinașe uh, pe plan mondial și apoi să vă spun care sunt principalele probleme cu care ne confruntăm și eventual să purtăm o discuție interactivă și să vedem în ce mod vom reuși să avansăm și să facem față dificultăților cu care se confruntă băștinașii, mai ales în ceea ce privește recunoașterea și ocrotirea drepturilor noastre, precum și integrarea noastră în uh, țintele de dezvoltare durabilă, tocmai pentru că s-a asumat acest angajament de a nu lăsa pe nimeni de izbeliște. Știm cu toții că băștina și reprezintă 5% din populația mondială, adică sunt 400 de astfel uh, de categorii, 15% dintre aceștia sunt cei care trăiesc sub pragul de sărăcie și în egală măsură este și cel mai mare nivel de analfabetism la nivel mondial și concomitent, așa cum se spunea și mai devreme, 80% dintre din tot ce înseamnă biodiversitatea la scară planetară se află pe teritoriile locuite de băștinași, iar teritoriile locuite de băștinași reprezintă cam 60% din, uh, din pământurile, numai, însă numai 10% este recunoscută ca aparținând unei de drept. Uh, deci există această acaparare a terenului și au, sunt furate pământurile băștinașilor și aceste conflicte escaladează foarte tare, tocmai pentru că există și este periclitată siguranța acestor popoare. Acum aș fi vrut să vă spun cam ce reprezintă popoarele băștinașe uh, raportat la minorități și trebuie să înțelegem că băștinașii Trebuie mai bine înțeles să știți care ne este istoria. Dacă este să ne uităm la istoria pe plan mondial în materie de colonizare și formarea statelor, avem mai multe comunități care intervin și care deja mă rog, ne aveam deja propriile instituții, propriile obiceiuri și tradiții, propria cultură și propria identitate. În momentul în care a intervenit uh, colonizarea și s-au format statele, anumite grupuri au hotărât să mențină cultura, am hotărât să ne menținem cultura și instituțiile tradiționale, să ne menținem uh, relațiile cu teritoriile noastre, relații foarte strânse și cu resursele de care dispunem și această deosebire și afirmare Mm, face să ne încadrăm la categoria băștinașul popoarelor indigene, pentru că noi încercăm să menținem aceeași relație cu identitatea pe care o avem, cu patrimoniul nostru cultural și cu modul nostru de viață. Dacă ne uităm la modul în care ONU descrie popoare indigene, Practic, este vorba despre relații foarte strânse cu pământurile. În al doilea rând, noi ne autoidentificăm noi ca fiind uh, persoane fizice. Când spun că ne autoidentificăm și spunem noi aparținem acestui grup, înseamnă că afirmăm apartenența noastră la o colectivitate și vreau să insist pe acest lucru pentru că acesta este deosebirea dintre noi și minorități. Minoritățile sunt minorități minorități sau un caracter minoritar la nivel cultural sau religios, însă nu există acest, acest drept cutumiar, de pildă, pe care îl avem noi în um, comunitățile noastre și nu există această relație de interdependență cu pământurile și cu resursele. Aceasta ar fi, să spunem, o deosebire, însă personal vin din Asia și am lucrat și lucrez de 8 ani de zile în Asia și pot să vă spun că baștinașii reprezintă, în Asia, populația din Asia sunt două treimi din populația baștinașă pe plan mondial. În Asia de Sud-Est sunt numite minorități etnice, în India sunt farsi sau cenăceate, în Nepal este genul de trimitere care, apa, care s-a creat, această referință a fost creată pe parcurs, însă oamenii spun despre ei înșiși că sunt băștinași nu contează că statul îi numește că minoritatea etnică sau nu, ei își spun despre ei că sunt uh, băștinași prin viața pe care o duc prin instituțiile lor indigene și de aceea trebuie să fie considerați în continuare fiind băștinași. Deci uh, au niște drepturi uh, speciale afirmate în declarația ONU pentru popoarele indigene din septembrie 2007 și mă întorc la perspectiva istorică și vă spuneam de aceea băștinașii sunt uh, cumva implicați la nivelul Națiunilor Unite încercând să ceară de la ONU dreptul la autodeterminare, dreptul de a-și menține integritatea culturală, dreptul de a putea să-și exprime consimțământul, pentru că numai așa putem supraviețui noi colectivitățile de băștinași, așa cum noi hotărâm viitorul nostru. Așadar, așa cum s-a spus, în ciuda adoptării declarației ONU, există trei mecanisme în sensul uh, adoptării de către ONU a drepturilor băștinașilor. De pildă, avem mecanisme de experți și drepturile de la, exprimate și în Consiliul pentru Drepturile Omului. Suntem, există un for permanent uh, la New York în cadrul ECOSOC și avem un raportor special pentru drepturile băștinașilor. Practic, așa încercăm să vedem modul în care statele pe plan mondial recunosc și ocrotesc drepturile populației indigene. Dar realitatea tristă este că, de fapt, dăm înapoi în loc să mergem înainte, în loc să crească nivelul de crotire al statelor pentru băștinași, vedem că sunt din ce în ce mai multe încălcări și una dintre forțele motrice în acest sens este uh, faptul că sunt din ce în ce mai multe guverne autoritariste. În Filipine ne avem o lege foarte mm, solidă referitoare la drepturile băștinașilor, care se numește chiar așa legea privind drepturile populației băștinașilor, dar care este încălcată constant pentru că acum pământurile noastre sunt oferite Chinei, de pildă, pentru, sau unor mari corporații și toate astea se fac chiar în numele dezvoltării durabile. Culmea, practic, acapararea pământurilor se face în numele dezvoltării durabile și chiar în numele soluțiilor la, pentru schimbările climatice. Acapararea pământurilor crește alarmant, fulminant, mai ales anumite țări. În primul rând, există o acaparare pentru așa numită creștere economică, deci pe abordare de tip business as usual. Pe de altă parte, uh, se vorbește despre conservare, în sensul că se dorește ca pământurile păștinașilor să fie transformate în rezervații naturale, în condițiile în care noi și noi suntem izgoniți, în condițiile în care noi am ocrotit uh, Uh, biodiversitatea și am gestionat în mod durabil pădurile și fondul silvic și acum în numele schimbărilor climatice, unde vezi, dragă Doamne, se face nu știu ce conservare, tocmai noi suntem izgoniți și acesta este un mare pericol nu este o problemă foarte gravă numai în Africa, și în Asia se întâmplă acest lucru și este o problemă de care să ne ocupăm. Nerecunoașterea, nerecunoașterea constantă a drepturilor legale, juridice ale băștinașilor uh, și in, duce la o incriminare a noastră. Există legi care, de pildă, ne interzic uh, practicarea ocupațiilor uh, noastre, meserilor noastre tradiționale, de pildă vânătoarea sau culegerea fructelor. Deci noi când mergem în pădure pentru a prelua mierea sau pentru a lua bucată de lemn, suntem incriminați în sens penal și există sute și sute de băștinași care au ajuns în pușcărie. În al doilea rând, în momentul în care ne împotrivim acapararii pământurilor, suntem uh, acuzați de activități teroriste, suntem acuzați că ne împotrivim dezvoltării și uh, sunt uh, suntem acuzați, în capete de acuzare împotriva noastră. Ceea ce se remarcă acum este că mediul de afaceri incriminează din ce în ce mai mult pe băștinași. Ce, la ce mă refer când spun acest lucru? când uh, băștinașii își ocrotesc uh, pământurile uh, ca să nu fie exploatate, sunt acuzați de distrugerea unor bun, unui bun privat. Sunt acuzați că sunt că se împotrivesc dezvoltării și acest lucru este surprinzător. În Vietnam, unele dintre minoritățile etnice au fost acuzate de uh, trădarea interesului național pentru că se împotriveau unor proiecte care însemnau acapararea pământurilor și înseamnă că se distrugeau resursele și habitatul lor natural. Oamenii nu se apucă să protesteze dragul de a protesta, nu? Repet, viețile lor sunt în pericol, habitatul lor este în pericol și se confruntă cu foarte, foarte multe riscuri, uh, ceea ce uh, duce la conflicte și iată că nu se face nimic și iată unde intervine și aspectul referitor la accesul la justiție. Pentru că în momentul în care incriminezi pe oameni în temeiul legii, încotro să se îndrepte. Nu vorbim despre statul de drept, dar statul de drept se aplică împotriva băștinașilor și pe de altă parte susține interesul marilor companii, deoarece companiile vin cu licențele lor, cu da, cu contracte de concesiune și spun, din punct de vedere juridic, au și legal au dreptul de a exploata, dar ceea ce exploatează sunt pământurile băștinașilor, acele drepturi ale băștinașilor nu sunt recunoscute și vin și strigă suscitare că acela este statul de drept. Trebuie să înțelegem că nu putem vorbi de statul de drept în condițiile în care acest lucru nu nu respectă și nu corespunde standardelor internaționale în materie de drepturi ale omului, pentru că înseamnă că susțin numai un interes și nu susțin interesul titularilor de drept. Dacă statul de drept nu se întemeiază până la urmă pe niște valori fundamentale și elementare, cum ar fi drepturile a colectivităților de băștinași, așa încât acesta fiind contextul, incriminarea popoarelor băștinașe este din ce în ce mai mare, uh, este în ascensiune și vă spuneam, acolo unde sunt guverne autoritare și acolo unde există și anumite legi de siguranță națională, din ce în ce mai mult uh, băștinașii sunt uh, acuzați de terorism, un lucru care duce chiar la o agravare a încălcărilor drepturilor și libertăților fundamentale. Se ajunge la arestări, la tortură și aș vrea să insist să vă spun că o altă problemă este problema femeilor, pentru că în întreaga Asie, în America Latină, chiar și în America de Nord, traficul de femei aparținând comunităților bășinașe este în creștere și în Statele Unite și în Canada peste 10.000 de femei sunt date dispărute și majoritatea lor sunt cad victimă traficului de persoane. Același lucru se întâmplă și în Asia, acolo unde traficul de persoane intervine în Myanmar, chiar în Myanmar, Thailanda, de pildă și sunt folosiți pentru activitatea, activități casnice în China, lucru care nu este detectat și practic multe femei băștinașe nici măcar nu au cetățenie, nu au certificate de naștere. Deci ce înseamnă acest lucru? În momentul în care nu au cetățenie, oamenii nu există în ochii autorităților, deci nu au acces la niciun fel de servicii, nici la învățământ, nici la sănătate și ce este cel mai rău este că sunt uh, vulnerabili la fapte de violență, abuz și exploatare, pentru că nu există, nu sunt înregistrați nicăieri și acest lucru se referă la uh, Uh, asta, așa funcționează traficul de persoane. De pildă, în Camerun sau în Burundi, mai mult de jumătate din populația indigenă nu are nu are cetățenie, nu are buletin. Și e o problemă Ce putem face? Putem să exprimăm apreciere, sigur, pentru munca depusă de către Parlamentul European, ceea ce îi privește pe băștinași. Mai multe rezoluții au fost deja adoptate și noi vă mulțumim călduros, mai ales rezoluția împotriva acapărării pământurilor și condamnării violențelor împotriva băștinașilor este o rezoluție a Parlamentului European în legătură cu încălcarea drepturilor popoarelor băștinașe de anul trecut și rezoluția de asemenea a Parlamentului European în legătură cu o gestionare transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare. Rezoluție foarte importantă și în contextul uh, pierderii în biodiversitate cu care ne confruntăm Sunt chestiuni foarte importante și în contextul uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă. Suntem în al patrulea an pentru aceste obiective de dezvoltare durabilă, iar ONU deja a spus că ne-am abătut, nu suntem pe calea cea dreaptă și nu suntem în grafic, nicio țară nu este în grafic. Cel mai rău este în contextul asiatic și anume că noi chiar dăm înapoi în ceea ce privește aspectele de mediu, de pildă, și frișările s-au agravat, uh, la fel s-a agravat pierderea de biodiversitate, poluarea de asemenea s-a agravat iar uh, obiectivul cu numărul 16, care se referă la pace și instituții solide și drepturile ale omului, de asemenea, este subminat. Vorbim de încălcări ale drepturilor fundamentale. Există din ce în ce mai multe incriminări, din ce în ce mai multe conflicte care nu s-au stins nici până ziua de astăzi, iar pentru băștinași nu se poate problema accesului la justiție. Uh, vorbim de chestiune care este esențială în toate recomandările uh, care sunt făcute în toate tratatele și în toate organismele internaționale. Este obiectivul cu numărul 16. Nu există accesul la justiție, nu există dreptul la liber consimțământ în cunoștință de cauză. Sunt încălcări a drepturilor omului în ceea ce privește acapararea pământurilor. Acestea sunt aspecte cheie și dacă țările ar recomanda pur și simplu să spune, uite, o să uh, pun în practic, uh, să spunem, Uh, raportul intermediar uh, mondial uh, în ceea ce privește eliminarea la nivel mondial a discriminării rasiale, vom progresa la capitolul obiectiv de dezvoltare durabilă. Adică, dacă nu integrăm în totalitate drepturile omului în obiective de dezvoltare durabilă sau în retorica noastră de dezvoltare, nu vom ajunge veci pururi la dezvoltarea durabilă și nu vom putea niciodată să respectăm acest angajament, dar nu lăsa pe nimeni de izbeliște. Și uh, există și participarea ca aspect. Dacă cetățenii nu participă la procesul de dezvoltare, cum ar putea titularii de drept să-și exprime, inter- cum ar putea interesele titularilor de drepturi să fie luate în calcul. Până la urmă, abordarea este ierarhică, de sus în jos, în loc să fie de jos în sus pentru aplicarea acestor obiective de dezvoltare durabilă, iar pentru popoarele băștinaște, unde există, nu există suficiente date, noi practic suntem invizibili și rămânem invizibili, deși uh, suntem cât se poate de prezenți în multe țări și în pofida contribuției pe care o avem la dezvoltarea durabilă. Noi suntem cei care gestionăm durabil resursele planetei, iar modul nostru de viață are cea mai scăzută amprentă de carbon. Noi contribuim, practic, prin modul nostru de a fi la identificarea unei soluții, dar aceste lucruri nu sunt recunoscute și deci și în cele două agende planetare pe care le avem în materie de dezvoltare durabilă și în materie de schimbare climatică, din care fac ce parte și eu a biodiversității, uh, nu suntem Uh, luați în calcul, participarea noastră este mărginită în sensul că nu putem exercita niciun fel de influență în legătură cu schimbări care se ducă la transformare atât de necesare pentru noi cu toții, pentru a atinge aceste ținte de dezvoltare durabile și a rezolva problema uh, de, uh, schimbării climatice. Mă voi opri aici. Thank you. Mulțumesc. You have the floor, so Isabel, yeah? I, I want to thank Isabel. Aș dori să vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentare pe care ați ținut-o foarte uh, calm, spunând totuși lucruri uh, dificile și v-am putut urmări foarte bine, de aceea aș dori să vă mulțumesc. Concret, acum, ce ați spus a fost foarte clar. Ce aș dori să vă întreb este ce așteptări aveți de la noi. Ne spuneți clar ce poate face Parlamentul European. Asta ar fi întrebarea, aceasta ar fi întrebarea mea, mulțumesc. Din partea SND, Isabel. Mulțumesc. 5% din populația globului e responsabilă de biodiversității. E o cifră foarte importantă care subliniază încă o dată importanța populațiilor indigene, în special în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, dar și în general în protecția mediului, protecția biodiversității și așa mai departe. Guarani, de exemplu, din Brazilia, au spus că există mult teren pentru suprafețe mari, pentru populație indiană restrânsă și totuși nu e destul pentru că aceste populații sunt uh, izgonite de pe teritoriile lor, sunt persecutați și chiar uciși. Doamna Carling a vorbit despre instrumente juridice variate a vorbit de Declarația Națiunilor Unite pentru protecția populațiilor indigene. Există multe instrumente în dreptul internațional și întrebarea mea ar fi unde greșim, pentru că se pare că ceva nu merge cum trebuie. Nu știu dacă este transpunerea dreptului, accesul la justiție, dacă măsurile de protecție nu sunt suficient de clare, dacă nu sunt transpuse cum trebuie, ce nu merge? Pentru că numărul de cazuri de crimă, de persecuție, toate acestea sunt în creștere, din păcate. Ceva nu funcționează și asta nu doar la nivel internațional, ci și național. E important să aflăm ce anume nu funcționează cum trebuie. Ați vorbit de instrumentele juridice, ați vorbit de mecanismele Națiunilor Unite, dar deși avem toate aceste instrumente la dispoziție, iată că totuși nu reușim să oprim aceste tendințe, această dinamică. Ceva nu merge cum trebuie. Mulțumesc. Irina, mulțumesc. Mulțumesc, doamnei Carling, pentru această prezentare foarte utilă. Când vorbim de populații indigene, ne gândim la populații din afara Europei. Însă avem multe populații indigene și diverse și în Europa. Am avut plăcerea de a călători în nordul Norvegiei și în Rusia anul trecut și am uh, întâlnit uh, populații Sami acolo. Mă întrebam dacă avem vreun exemplu. Știu că situația nu e perfectă și mai sunt multe de făcut, dar după o luptă foarte îndelungată, populațiile Sami și-au uh, stabilit propriul parlament cel puțin în Norvegia. Bine, nu e stat membru UE, dar cred că la fel au făcut și în alte state din Nord. Ne puteți da oare exemple despre situații unde progresul a fost înregistrat, poate în alte țări și cum ați vedea dumneavoastră lucrurile la nivel național, care ar putea fi relația uh, cu guvernele naționale și cum credeți că s-ar putea ajunge la un echilibru între păstrarea modului de viață tradițional, pe de-o parte, dar și a permite populațiilor indigene să progreseze și poate să scape de sărăcia în care se regăsesc, din păcate, în acest moment. Mulțumesc. Betina? Mulțumesc și eu pentru raport. Ați dat multe exemple arătând uh, un lucru de care eu sunt convinsă. Trebuie să recunoaștem cu modul nostru de viață care răpește resursele, putem învăța de la populațiile indigene care au un mod de viață durabil. Cred că una dintre problemele de bază este legată de faptul că toate declarațiile ONU sunt aplicate numai atunci când au un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, deci când sunt transpuse în legislație națională. Și eu cred că asta e problema. Este unul din motivele pentru care drepturile populațiilor indigene nu sunt respectate în foarte multe cazuri. Și când vorbim de, uh, de asemenea, vorbim și de resurse care se regăsesc pe teritoriul uh, populațiilor indigene. Există acordul 169 care a fost ratificat de puține uh, state. Peru a fost un exemplu excepțional. Problema mea este că statele membre UE se laudă cum că ar respecta dreptul omului și arată cu degetul pe alții, dar când vine vorba de populațiile indigene, și statele UE au eșuat până acum. Acum, iată, în sfârșit lucrăm, dar ar trebui să întâmple mai repede ca pe lanțuri globale de furnizare să cerem respectarea drepturilor populațiilor indigene și să ajungem la o astfel de respectare și la o verificare. După părerea dumneavoastră, care ar fi cea mai importantă inițiativă în momentul de față, în desfășurare, care ar putea îmbunătăți situația populațiilor indigene? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Aș avea și eu o întrebare. Există astăzi uh, exemple de bune practici în lume în ceea ce privește coabitarea între populațiile autohtone și populațiile, așa zis, majoritare. Mă gândesc la res- utilizarea resurselor, a solului, a pământurilor. Ex- ne puteți da exemple care ne-ar putea ajuta în continuarea lucrărilor noastre? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări și pentru aprecieri. Voi încerca să răspund pentru că sunt legate între ele. De ce aceste încălcări continuă să aibă loc și ce trebuie făcut și unde văd eu o posibilă contribuție a Parlamentului European? Motivul pentru care aceste încălcări continuu este că statele nu au voința politică pentru a respecta pretențiile populațiilor indigene. Există un interes uh, economic major în ceea ce privește aceste resurse. Și dacă ne uităm la resurse, la nivel global, ele se găsesc majoritar pe terenuri, uh, pe pământuri ale populațiilor indigene. Deci în interesul acestor state să protejeze de fapt aceste terenuri. Dar și statele care au legislație în vigoare tot încalcă aceste reguli. Apoi e vorba de domeniul de afaceri. Um, companiile lucrează mână în mână cu guvernul în a um, ocupa aceste terenuri, în a căuta profit și de aceea trebuie să reglementăm și sectorul privat și companiile care trebuie să respecte aceste drepturi și să protejeze mediul. Fără durabilitate, uh, noi suntem acum într-un punct, într-un moment cheie, unde decidem dacă pământul va supraviețui sau nu. Și dacă nu punem aceste măsuri clare de protecție și de durabilitate, s-ar putea să eșuăm. Avem nevoie de mecanisme, nu doar la nivel național, ci și la nivel global. Responsabilitatea importantă. Cum uh, găsim mecanisme eficiente astfel încât statele și uh, să ținem totodată cont de interesul companiilor. Aceste companii scapă basma curată chiar și în cazuri de crime atunci când distrug biodiversitatea când uh, evacuează populații indigene de pe teritoriile acestora, iar inegalitatea e în uh, înrăutățire în lume. Și trebuie să punem lucrurile în balanță. Cum putem vorbi de durabilitate, de sustenabilitate, când inegalitatea crește? Un anumit sector al societății profită în special de populații endogene. De aceea avem nevoie de mecanisme clare de responsabilitate și acces la justiție. Pentru că fără aceste mecanisme, uh, astfel de încălcări vor continua să aibă loc. De asemenea, trebuie să luăm măsuri împotriva guvernelor autoritare, pentru că spațiul democratic e în uh, diminuare. Există riscuri pentru apărătorii mediului. Dacă noi susținem pe cei care luptă, dacă nu ne implicăm în luptă alături de ei, nimeni nu se va implica. Și atunci această cultură va continua. UE are rezoluții clare cu privire la protecția drepturilor uh, asupra terenurilor. și important ca aceste rezoluții să funcționeze la fața locului. Trebuie să atragem atenția asupra celor care încalcă aceste drepturi, uh, să arătăm când victimele nu au acces la justiție și așa mai departe. Trebuie să oferim susținere victimelor și familiilor lor. Mai este și un alt element aici. Ce putem face? există diferite instrumente în Uniunea Europeană și ca exemplu mă gândesc la cum poate Parlamentul monitoriza impactul asupra drepturilor omului în cazurile, în acordurile comerciale. Și aici mă refer și la companiile implicate în acest comerț. Dacă există încălcări clare, ca și în țara mea, unde investigația Comisiei Europene a arătat că autoritățile din Filipine nu respectă aceste acorduri. Ce măsuri sunt luate și cum monitorizează Uniunea Europeană aceste încălcări? Acesta este un punct critic, aș spune eu. Și e care o recomandare care există, făcută deja Parlamentului. Cred că ar trebui numit un raportor special în Parlament care să monitorizeze cum sunt uh, puse în aplicare rezoluțiile și aceste angajamente față de populații uh, indigene, cum sunt ele puse în practică mi s-ar părea un element uh, important, critic. Un alt exemplu de poziție proactivă se, refer, se referă la un dialog permanent sau un forum, eh, dialog poate un eveniment anual, unde putem eh, arăta unde s-a progresat, care e situația, cum se dezvoltă lucrurile și așa mai departe. Asta se întâmplă deja în cazul IFAD, Fondul Internațional pentru Dezvoltare în Agricultură. Există un astfel de forum al populațiilor indigene care se întâlnește la nivelul cel mai înalt, la nivelul guvernelor, la fiecare doi ani și există această interacțiune acolo și mi se pare o bună practică la nivel global. Și acolo vorbim direct cu acești uh, factori decizionali și le arătăm sau discutăm despre modul în care respectă aceste angajamente. Nu neapărat nu strict de populațiile indigene, dar și legătura uh, cu uh, fondurile de dezvoltare, cu cele comerciale, sunt elemente aflate într-o strânsă legătură. Există, iată, diferite căi. Modul în care Comisia Europeană și Serviciul de Acțiune Externă pot uh, ajuta în respectarea rezoluțiilor UE cu privire la acest cadru bazat pe drepturile omului și a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Cum sunt concretizate aceste elemente? Aș dori în acest punct să mulțumesc Comisiei pentru susținerea acordată. Există acel navigator care este gândit tocmai ca să analizeze respectarea drepturilor populațiilor indigene e implementată în 11 state și cred că ar fi interesant ca și Parlamentul să audă mai multe despre această inițiativă și ce ar fi de făcut. Dar strict uh, utilizarea acestui instrument implementat în 11 țări, din cele 11, 6 recunosc juridic drepturile asupra terenurilor. Să datele arată că în toate cele 11 state acest furt de teren se agravează. Iată diferențele dintre ce cere legea și ce se întâmplă la fața locului și ce facem noi pentru a trata această problemă. Am fost întrebată despre bune practici exemple pozitive. În ciuda a ceea ce se întâmplă în Chile, s-ar putea să fiți surprinși, dar uh, în Chile a apărut o politică energetică progresivă în ceea ce privește persoanele, uh, populațiile indigene. Au integrat într totul um, el 169 în politica lor energetică. Asta pentru că aceste conflicte între guvern și populația mapuche nu se mai termina și au constatat că singurul uh, mod este să vorbim cu aceștia și să elaborăm această politică împreună. Și a fost elaborată nu doar în consultare, ci cu participarea activă a populației mapuche. Și acum aceste conflicte pe proiectele energetice au scăzut și uh, populația mapuche e dispusă să lucreze împreună cu guvernul și cu sectorul privat pentru a implementa această politică, pentru că uh, proiectul sau politicile le respectă drepturile omului, se simt uh, informați și implicați și de aceea mi se pare, iată, un exemplu de bună practică, pentru că au lucrat împreună, au Populațiile indigene au participat efectiv în elaborarea de politici și atunci s-a văzut cum s-a ținut cont de um, aspirațiile și drepturile lor. Iar în ceea ce privește populația Sami, într-adevăr, există un parlament al lor și în Finlanda și în Suedia și lucrează împreună. Au și un consiliu Sami o rețea a populațiilor Sami. Și acest uh, parlament au mai degrabă un mandat pe partea de cultură și educație. Nu prea are putere în a uh, controla terenurile și resursele. Dar oricum pot discuta și aceste aspecte cu statele respective. Iar în Finlanda, de exemplu, există discuție, o discuție cu privire la pescuitul tradițional al populațiilor Sami. Au existat proteste din partea populațiilor indigene Sami pentru că au considerat că nu li se respectă drepturile tradiționale în ceea ce privește pescuitul. Dar cu acest Parlament au, iată, măcar o interfață, un uh, mecanism, astfel încât să existe un dialog cu statul. Ceea ce nu funcționează în multe alte state. În multe alte state nu există un mecanism pentru un, a purta un dialog și tocmai de asta avem nevoie. Asta este necesar la nivel național. Mecanisme astfel încât populațiile indigene și autoritățile de stat să poată intra într-un dialog și să fie obligați să respecte aceste drepturi. Nu are rost, adică degeaba vorbim și a doua zi uh, suntem din nou atacați și ni se iau uh, terenurile trebuie să existe să fie vorba de o democrație participativă și o dezvoltare corespunzătoare. Și cred că aici și Parlamentul poate încuraja statele să inițieze un astfel de dialog eficient și să se angajeze în discuții cu populațiile indigene. Aici pot juca un rol important și aceste agenții ale Națiunilor Unite. Nu știu dacă am răspuns tuturor întrebărilor. Sper că am răspuns tuturor. Despre ceea ce lipsește în uh, implementarea Declarației Națiunilor Unite, am vorbit deja. E vorba de un cadru de reglementare pentru mediul de afaceri. și nevoia de a asigura o participare democratică și spațiu la nivel național. Altfel, cum pot participa eficient cetățenii? Cum ne putem face auzite uh, problemele și cum putem convinge guvernele să țină cont de obligațiile lor în domeniul drepturilor omului. Sper că am răspuns. Mulțumesc! To DEFCO Uh, am să dau, am să dau cuvântul comisiei. Mă aflu aici în numele colegilor de la SAE și din partea comisiei. Întâi și întâi vreau să um, vă urez bun venit, doamnă Carling. Ne-a făcut plăcere să vă ascultăm, am luat și notițe. Trebuie să luăm și de întâlnirea COP25 care a început la Madrid ieri. Uh, Încălzirea globală este o problemă mondială, dar ascultându-vă ceea ce îmi spuneți, e limpede că aceste probleme afectează foarte mulți oameni în viețile lor de zi cu zi și populația indigenă este mai puternic afectată de aceste probleme decât practic oricine altcineva. Pentru a vă explica ce facem la nivel european, promovarea și protejarea drepturilor populațiilor indigene este un angajament pe care ni l-am asumat și considerăm că uh, îndeplinirea acestor drepturi uh, este până la urmă o cale de a îndeplini și uh, ODD-urile. M-aș referi la mm, concluziile din 2017 ale Consiliului privire la populația indigenă în contextul naturii și a mediului este una dintre marile noastre priorități. Și este foarte important ce ați explicat, legătura pe care populația indigenă o are cu natura și cu mediul trebuie recunoscută la nivel global, fiindcă este importantă pentru supraviețuirea lor și a dumneavoastră. Uh, prin dezvoltare și cooperare realizăm o serie întreagă de lucruri. N-am timp să mă opresc asupra lor, însă foarte pe scurt pot să vă zic că există un mecanism sporit de protejare pentru apărătorii drepturilor omului și în ultimii trei ani am primit aproximativ 30.000 de apeluri în regim de urgență. Unul dintre patru provine din uh, apărătorii ai drepturilor omului și uh, a drepturilor funciare. Unul din 10 tocmai pentru populații. Deci sunt cifre foarte importante există și mesaje care ne cer să abilităm, să emancipăm populațiile indigene. Există și acel navigator indigen care e aplicat în doar 11 țări momentan, însă se referă la colectarea datelor și la uh, sensibilizarea cu privire la aceste probleme. Un alt subiect important este cel al comerțului și al drepturilor omului. Am lansat săptămâna trecută un apel pentru societatea civilă într-o serie întreagă din zonele lumii, încercăm să abilităm societatea civilă să colaboreze cu actorii comerciali și uh, asta pentru a vedea cum pot să colaboreze pentru a atenua uh, impactul acestor activități. V-aș atrage atenția uh, că există actualmente forumul ong 21 ediție, care a început astăzi și va continua și mâine, cu privire la constituirea unui viitor prietenos cu mediul, alături de UE și societatea civilă. Încercăm să vedem cum putem promova această problematică și cum putem să asigurăm coerența pe acest plan. Vom acorda o atenție anume uh, femeilor, tineretului și populației indigene. Să sperăm că uh, vom regăsi printre noi uh, cu ocazia acestui eveniment. Mulțumesc! Mulțumim și noi, mulțumim și doamnei John Colling pentru prezența. Vom continua și alături de dumneavoastră, dar uh, și lupta alături de populația indigenă. Legătura dintre biodiversitate și drepturile omului este una pe care trebuie să o reținem aici în cadrul uh, subcomisiei DROA. Mulțumim foarte mult! Merci, on va passer au point. Mulțumesc, vom trece acum la punctul 11. Este vorba despre un schimb de punct de vedere cu domnul Omar Shakir, directorul Human Rights Watch pentru Israel și Palestina. Așa cum știți, domnul Shakir a fost expulzat în urmă cu câteva zile din Israel. Directorul executiv al Human Rights Watch a declarat că Israelul devenea astfel prima democrație care să expulzeze uh, un membru al Human Rights Watch um, pe această cale. Domnul Shakira s-a ocupat uh, intens de problema drepturilor omului. Se știe că situația cu privire la respectarea drepturilor omului din regiunea respectivă rămâne îngrijorătoare astăzi. La toate astea se, se adaugă și o um, tot mai puternică limitare prin legislație restrictivă în spațiul uh, propriu societății civile sau drepturi. Am uh, avut ocazia să denunțăm asta în comisia noastră, dar și cu ocazia plenarei uh, și în alte uh, legislaturi. De dragul continuității instituționale, activității noastre, ni se părea important să putem avea astăzi printre noi pe reprezentantul regional al unei dintre cele mai mari organizații de natură din lume, Human Rights Watch. Nu ne putem îndoi de probitatea și seriozitatea acestei organizații. În 18 noiembrie, eh, secretarul de stat american, domnul Pompeo, a reafirmat că stabilirea unor colonii civile israeliene în Cisjordania nu este, citez, contrară ca atare dreptul internațional, și îl invit pe domnul Pompeo să recitească dreptul internațional. Raportul 2019 uh, Human Rights Watch indică că la jumătatea lui noiembrie 2018 autoritățile israeliene au distrus 390 de locuințe, precum și alte bunuri uh, aparținând palestinenilor și au deplasat forțat 407 persoane uh, de pe teritoriile lor. La cea de-a 30 aniversare a Convenției cu privire la drepturile omului pe care am sărbătorit-o Chiar aici, în Parlamentul European, trebuie să insistăm și pe, pe faptul că milioane de copii continuă să crească în uh, colonii, tabere de refugiați astăzi și situația copiilor din Gaza, cei care uh, s-au născut în 2009, este gravă. Aceștia au cunoscut trei războaie și uh, episoade frecvente de uh, activități militare. Adesea sunt lipsiți de școlarizare și chiar uh, închiși. Azi îl avem alături de noi pe domnul Omar Shakir. Uh, v-am spus că situația de acolo, precum și în uh, ocupate, rămâne îngrijorătoare. Incapacitatea de a forma un guvern de coaliție în Israel, situația de fapt a autorității palestine din Ramallah, diverse, diversele episoade violente și ucigașe din Gaza, toate astea descriu un conflict uh, care e numit de intensitate redusă, dar care e gata dintr-un moment în altul să se încingă. Dau acum cuvântul domnului Shakir. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Mă numesc uh, Omar Shakir și uh, sunt uh, director Human Rights Watch pentru Israel și Palestina. În urmă cu 8 zile, guvernul israelian m-a deportat din pricina activităților mele de militantism pe drepturile omului. Toate astea după 2 ani și jumătate de tentative de a reduce dreptul, drepturile noastre a celor care reprezentăm drepturile omului și de a duce la tăcere această mișcare la modul general. Tot a început în felul 2017, când guvernul israelian a refuzat dreptul Human Rights Watch, una dintre cele mai mari organizații de protejare a omului, dreptul de a angaja uh, persoane de origine străină uh, pe teritoriul Israelului. Când această decizie nu a fost încă de succes, uh, au uh, dat înapoi și au acordat organizației un permis și mie însumi o viză de lucru pe teritoriul Israelului. A doua zi după ce am ajuns acolo, în aprilie 2017, au început uh, împotriva Human Rights Watch proceduri uh, juridice cu acuzația că Human Rights Watch era o organizație implicată în propagandă și nu în protejarea drepturilor omului. Uh, ei bine, data asta uh, și-au schimbat argumentul. Pentru prima oară în istoria Israelului, Israelul a produs un dosar de inteligență cu privire la un uh, apărător de omului, un dosar folosit tocmai pentru a-mi uh, dispune deportarea mai 2018 și luna trecută, numai cu 8 zile, după ce ne-am epuizat toate căile de recurs juridic pentru deportarea decisă astfel și după ce Curtea Supremă a Israelului a sprijinit nu doar decizia guvernului de a mă deporta pe mine însumi, dar și legea uh, pe care se întemeia decizia aceasta, am fost silit să părăsesc Israelul. Aceasta este prima dată de 30 de ani încoace, de când lucrează Human Rights Watch în Israel și în uh, teritoriul palestinian ocupat, E prima oară când un membru uh, al organizației a fost forțat să plece din uh, țară. Israelul a sălăturat țărilor de tipul Israelului, Venezuelei, uh, Iranului, care au blocat uh, accesul uh, membrilor Human Rights Watch. Ceea ce vreau să vă indic astăzi, vreau să povestesc ceea, ceea ce mi s-a întâmplat mie și Human Rights Watch, nu e uh, nici de departe un eveniment izolat. Uh, toate astea vin uh, în contextul uh, lorii cu asalt a organizațiilor uh, pentru drepturile omului care operează în Israel și în Palestina. Mulți alți apărători ale omului au fost împiedicați să acceadă la teritoriul israelian, inclusiv membrii ai parlamentelor europene și inclusiv raportorul special ONU pentru teritoriile palestiniene aflate sub ocupare. În plus, apărători ai drepturilor omului din Israel, uh, israelieni, au fost și ei atacați, inclusiv directul executiv al, al organizației cele mai importante din Israel, Agail Ad, care în fața Consiliului Executiv al ONU a fost acuzat de ambasadorul Israel că este un uh, uh colaboraționist, un trădător acum, atunci când a luat cuvântul acum un an și apărătorii programului Palestina s-au confruntat cu cea mai uh, oribilă dintre situații, au fost supuși unor interdicții de deplasare și au fost chiar puși sub acuzare pentru infracțiuni penale și arestați. În urmă cu câteva luni, un membru al Amnesty International din Palestina a primit interdicție să părăsească Cisjordania ocupată din motive nedivulgate de securitate. În ultimele două luni, un uh, funcționar al Civil Rights Group a fost, Bombețanul a fost uh, închis în urmă cu câteva luni, de-a lungul ultimelor luni. Grupul Aldamir, fondatul Român, a fost percheziționat la birourile lor centrale de către armata israeliană. Deportarea mea personală marchează în același timp uh, o agravare puternică a situației. Faptul că Curtea Supremă israeliană și a pus uh, pe practic, uh, a dat curs acestei decizii și amenință să reducă și mai mult uh, drepturile militantiștilor pentru drepturile omului în Israel și Palestina. Cu justificarea guvernului pentru această deportare este faptul că eu aș fi solicitat boicotarea Israelului. Human Rights Watch nu a făcut-o niciodată, nu a cerut acest lucru, nu am exprimat vreo poziție cu privire la boicotarea vreunei țări sau vreunei companii care operează în vreo țară. Însă ceea ce am făcut și am și indicat-o cu ocazia ultimei sesiuni, uh, este să documentăm toate situațiile de abuzuri împotriva drepturilor omului uh, de către toți actorii, inclusiv de către companii. Și de aceea am solicitat companiilor, precum și statelor de altfel, să, resple- să respecte drepturile omului și obligațiile pe care le au în uh, conformitate cu principiile de bază ale ONU. Este vorba despre drepturi, uh, despre, despre activități de militantism pro drepturi ale omului de bază. Asta facem în toate țările în care lucrăm genul de activități pe care le-am realizat în toate țările din Orientul Mijlociu și Africa de Nord sunt tocmai astea și tocmai uh, pentru asemenea activități uh, în favoarea drepturilor omului a fost deportat. Guvernul israelian continuă să folosească asemenea acuzații de sprijin pentru BDS, pentru mișcarea BDS, pentru atacarea uh, militanților pro-drepturile omului și au trecut chiar și o legislație care permit uh, acuzații împotriva celor care sprijină mișcarea Boycott, Divestment and Sanctions. Și au cerut uh, inclusiv să nu li se permite intrarea în țara a celor care solicită boicotarea pe această cale. Iată, Israelul acum deportează un apărător de problemul al cărei organizație nu adoptă propoziție cu privire la boicotări, tocmai uh, uh, având o abordare foarte pașnică, care este practic următoarea etapă pe care o va parcurge Israelul. Astăzi, acuzația este cea că Israelul este boicotat. Însă logica pe care a folosit-o Curtea Supremă pentru a susține această decizie de deportare are la bază ideea că atacarea temeiniciei, legalității acestor colonii, care e o chestiune consensuală, am impresia, în sânul tuturor celor uh, de aici, țărilor reprezentate aici, este tocmai atacarea legitimității statului israelian. Este un apel de a se evita complicitatea față de această ilegalitate și iată asta este un temei în ochii Israelului pentru deportare. Oare să poată fi folosită aceeași logică pentru a nu li se permite accesul celor din această încăpere, cei care pur și simplu sprijină decizia Curții de Justiție uh, în acest sens, poate să fie folosită aceeași logică pentru a nu li se permite accesul celor care solicită curții penale internaționale să deschidă o anchetă formală cu privire la infracțiunile comise în Palestina. Poate fi folosită aceeași logică și pentru cei care insistă, în mod corect de altfel, că uh, Cisjordania este ocupată, nu este uh, disputată și că acele colonii sunt de dreptul ilegale. Și uh, un alt aspect și mai periculos. Dacă guvernul israelian a determinat că principalele activități eh, pentru drumul pe care le-a făcut Human Rights Watch implică anumite amenințări față de Israel, e bine, există vreo logică în a-i eh, opri eh, să atace în continuare apărători ai drepturilor omului pentru cele populații care practic se implică în exact aceleași categorii de activități. E să menționăm că în rândul numeroaselor declarații care au venit din partea Comisiei Internaționale, inclusiv a UE, față de Human Rights Watch. Avem o declarație din partea 23 de grupuri ale societății civile israeliene inclusiv coaliții, uh, coaliții palestiniene pentru drepturile omului, care înțeleg mai bine decât oricine altcineva că acest precedent uh, îi amenință în mod direct. Guvernul israelian își uh, încearcă limitele. A deportat un reprezentant uh, al uh, uneia dintre cele mai mari organizații pro drepturile omului din lume, în ciuda unor uh, propriului care a venit din partea lumii întregi. Dacă scapă basma curată, fără consecințe, ce va opri Israelul uh, în următoarele săptămâni sau luni uh, să închidă pur și simplu asemenea reprezentanțe Human Rights Watch sau să împiedice să-și facă munca? Acesta este un test al comunității internaționale. Propria noastră credibilitate este în joc. Ați luat cuvântul și iată, ați fost ignorat, iar eu am fost deportat. Care va fi acum uh, reacția? Asta va spune multe despre următorii pași pe care îi va putea face uh, guvernul israelian. Astăzi uh, vă cer să luați măsuri pe trei paliere. Întâi și întâi, uh, să faceți apel pentru guvernul israelian să uh, își inverseze decizia și să mă reprimească pe teritoriul uh, israel, israelian. Israelul nu este prima țară care să expulzeze un uh, cercetător pe teme de drepturi ale omului. Israelul poate să spere că se va alătura unor țări, cum ar fi Uzbekistan unde ce Etiopia, care au expulzat cercetătorii ai Human Rights Watch, care ne-au repermis accesul în țară. Să fie limpede, stimați colegi, Human Rights Watch și activitățile sale vor continua și vor continua sub uh, tutela mea. Nu voi permite, nu vom permite niciunui guvern din lume să aibă uh, drepturi de veto în ceea ce privește funcționarii pe care îi folosim pentru chestiile noastre și tipul de activități pe care le realizăm. Cei care uh, au fost uh, cei mai uh, vehemenți manifestăm pentru activitatea mea sunt parteneri de-ai noștri, ai, uh, din palestinieni, inclusiv în Israel, care au și doresc asta de a se putea implica alături de colegi de-ai lor de la internațional și, în primul rând, chiar victimele ale încălcării de omului care merită acces la cea mai mare organizație pro-drepturi ale omului. Munca noastră va continua, însă ar fi mai bine pentru Israel, pentru Palestina și pentru lumea întreagă ca munca noastră să poată fi realizată de acolo, de la fața locului. A doua solicitare pe care vă formulez, chiar mai uh, importantă decât prima, este aceea de a proteja uh, de a-i proteja pe cei care rămân în urmă în Israel și Palestina, care continuă să își facă activitatea, să-și facă treaba oricât de mare ar fi fost lovitura pe care comunitatea pro drepturile omului de fața locului, cea deportării mele și pentru mișcarea pro drepturile omului ca atare, ea uh, ne-a făcut să fim și mai apropiați totuși. Uh, după doi ani jumate la fața locului, de interacționat cu colegii israeli și palestini, pot să vă spun că niciodată nu am simțit că comunitatea israeliană și palestiniană pro declarămului a fost mai unită, mai aliniată, și uh, mai convinsă de urgența pe care o reprezintă situația de la fața locului și cu privire la nevoia de a lua măsuri la nivel internațional. Sper că veți invita colegii mei de la fața locului din Israel și Palestina să poată să vi se adreseze aici și sper că vă veți deplasa și noastră acolo, îi veți, îi vizita, îi veți sprijini și îi veți, le veți finanța activitatea. Există și un efort susținut chiar și aici, în Europa, uh, de a se um, înăbuși anumite um, de militați pentru omului, inclusiv uh, pe teme LGBT. În cazul meu, vreau să vă amintesc nu doar la lumina restricțiilor guvernului israelian, dar și prin felul în care cei care sprijină Israelul în lumea întreagă își folosesc cu cinism sprijin față de boicot uh, pentru a înnăbuși activități legitime ale militanților pro-drepturi ale omului. Și în, cel mai, și în al treilea rând, cel mai important, vă cer astăzi să redemarați abordarea pe care o aveți, a lumii întregi de altfel, a felului în care abordați chestiunea israelo-palestiniană în general dacă toate eforturile noastre la nivel colectiv, toate declarații pe care le facem, nu vor putea să împiedice Israelul să deporteze uh, o persoană care nu face decât să documenteze abuzuri împotriva omului. cum veți putea să opriți vreodată abuzurile comise împotriva drepturilor omului? Atacarea apărătorilor omului trebuie să fie percepută tocmai în contextul unei ocupări de 52 de ani pe care o definește o abuzare sistematică împotriva omului și o uh, Uh, discriminare sistemică. Ne dăm să observăm pentru că, deși un pas fără precedent în uh, Cisjordania și în Israel, Israelul a blocat accesul persoanelor internaționale la fâșia Gaza timp de mai bine de 10 ani și a blocat apărătorii palestinieni de frumos să părăsească fâșia Gaza și să reîntoarcă. De ce uh, precizez toate astea? E bine pentru că trebuie să ținem minte că, peste mai bine de un deceniu, Israel a transformat fâșia Gaza într-o uh, adevărată închisoare. A închis 10 milioane de oameni într-o fâșie de uh, pământ și când mă gândesc la deportarea, mă gândesc la cei 2 milioane de oameni din uh, acea zonă care practic nu au părăsit niciodată acest mic teritoriu de pe coastă. Abordarea noastră față de Gaza uh, a eșuat, abordarea noastră a tuturor, a comunității internaționale, a comunității pentru drepturile omului în mod universal. Continuăm să percepem să tot ce privire la ce face Israelul acolo, E vorba despre 560 de colonii, de altfel, până în momentul de față. Ori de câte ori se discută acest subiect, în asemenea instanțe, se face o referire adesea frecventă la procesul de constituire a păcii. Ei bine, domnule domnule, că nu există un asemenea proces de creare a păcii. Procesul acesta n-a fost decât uh, un paravan pentru a uh, da legitimitate unei realități unice, a unei uh, situații fără precedent, a unor uh, drepturi inegale. Un palestinian de 50 de ani din uh, Cisjordania nu a avut parte niciodată de drepturi civice, niciodată n-a avut drepturi să vorbească liber, să organizeze demonstrații, să se implice în vreun grup politic, niciodată nu a trăit în cadrul unui alt regim decât cel care îl împiedică să accede la cele mai uh, simple, de bază dintre servicii, care îi restricționează șansa de a se uh, mișca liber, de a merge la școală, de a-și găsi un loc de muncă, tocmai din cauza faptului că sunt uh, palestinieni. Poziția SUA din ultimii ani arată limpede că mingea este în terenul Europei de pe acum, a acestor instanțe, a Parlamentului European, și lor le revine șansa de a acționa acum. Aveți o ocazie istorică în momentul de față, cea de a trece la fapte, de a acționa. Istoria își va aminti tocmai acest uh, tip de momente. Când ceea ce vă încurajez să faceți să lăsați la o parte sloganurile și discursurile păcii cu mai multă viteză și să vă axați asupra realității la fața locului. O realitate în cadrul căreia palestinienii, fie că sunt închiși în fâșia Gaza sau că sunt blocați în situații de ocupare permanentă și discriminare excepțională din Cisiolana, fie că sunt uh, tratați în mod ilegal ca cetățenii Israelului trăiesc uh, inegal în uh, Israel și Palestina. Ocuparea a continuat timp de 52 de ani. Oare oameni ca și mine vor continua să poată să vi se adreseze uh, peste 50 de ani, peste 60 de ani și așa mai departe? Când vom uh, declara că ne-a ajuns? Pot să vă spun următorul lucru în concluzie. Răspunsul la depărtările Israelului, la cea, la cea care a fost supus și la efortul de a expulza Human Rights Watch, trebuie să implice acționarea tocmai la nivelul acelor uh, aspecte pe care vrea să le cenzureze Israelul. Nu putem veni pur și simplu cu mai multe declarații și eforturi de a proteja uh, apărarea terorismului. Răspunsul trebuie să fie tocmai o uh, acționare în ceea ce privește acele colonizări uh, ilegale și a, uh, reprimării comise împotriva Palestinei. Nu ne vom opri activitatea și nici partenerii noștri de acolo, însă sperăm că veți fi alături de noi pentru că istoria e cu ochii pe noi. Vă mulțumesc! Um, I will give the floor Mulțumesc, Omar. Vom da acum cuvântul uh, membrilor comisiei noastre. Izabel? Da, doresc și eu să vă mulțumesc foarte mult pentru discursul dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, a fost literalmente un discurs, un speech și aș dori să afirm cu maximă sinceritate, poate cu mai puțină diplomație, faptul că nu mă simt niciodată în largul meu când vorbim despre Israel, pentru că întotdeauna mă gândesc la contextul în care s-a creat această țară. Mă iertați, dar pur și simplu nu pot să nu mă gândesc la antisemitism, la holocaust, la ce s-a întâmplat și, din păcate, există în continuare acest antisemitism și mi-amintesc foarte bine de războaiele uh, care în copilăria mea uh, apăreau tot timpul la buletine de știri. Sigur că acest lucru nu reprezintă o scuză sub nicio formă în legătură cu ce se întâmplă în teritoriile ocupate și nici în ceea ce privește drepturile inegale și nici în ceea ce privește nerespectarea drepturilor omului. De altfel, asta aș fi vrut să vă spun așa în introducere și vrem să vă pun o întrebare. Vorba dumneavoastră despre procesul de pace din regiune. Vrem să vă întreb dacă dumneavoastră aveți o părere în legătură cu rolul pe care l-ar putea juca palestinienii, pentru că avem o anumită perspectivă, însă am cumva întotdeauna impresia că este extrem de important chiar că ambele părți, chiar dacă o parte este mai puternică decât cealaltă, ca ambele părți, spuneam, să joace un rol, pentru că dacă nu, nu ajungem nicăieri. Vreau de aceea să vă întreb care este, în opinia noastră, rolul pe care îl poate juca Palestina, partea palestiniană în soluționarea acestui conflict. Și mai vreau să vă întreb în legătură cu rolul pe care îl joacă această lipsă de siguranță a Israelului. Și dacă noi putem sau nu să jucăm uh, un rol în acest sens. Vă mulțumesc pentru mărturia dumneavoastră și mulțumim pentru contribuția dumneavoastră la această discuție. Isabel Santos. Isabel Santos. Da. Mulțumesc foarte mult. Deci, mulțumesc pentru limpezimea cu care ați vorbit. Ceea ce se întâmplă astăzi în Israel ne este foarte bine cunoscut. cunoaștem anumite declarații și anumite poziții asumate de către administrația americană, de guvernul american. Ceea ce năsprește conflictul și acotizează situația dintre uh, cele două părți. Uh, sunt convinsă că toate aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat S-au înregistrat nenumărate încălcări ale drepturilor celor din teritoriile palestiniene, însă nu s-ar fi ajuns, spuneam, la acest lucru dacă Statele Unite nu s-ar fi răzgândit cumva, dacă nu și-ar fi schimbat poziția și să spunem acest lucru clar și răspicat. Partenerul nostru de cealaltă parte a Atlanticului, pe cealaltă țărmă al Atlanticului, a hotărât, iată, să își schimbe poziționarea strategică ceea ce nu face decât să fragilizeze stabilitatea acestei regiuni, din păcate. Întrebarea mea este una destul de simplă și anume cine poate să ocrotească aceste drepturi ale omului, cine poate să se asigure că sunt respectate drepturile omului cine veghează la respectarea drepturilor activiștilor pentru drepturile omului în acest teritoriu atât de extins și atât de complicat. Iar Human Rights Watch este un actor esențial pentru a asigura o respectare a acestor angajamente și iată de ce situația este atât de îngrijorătoare, pentru că dumneavoastră reprezentați un actor independent. Și astăzi ne-am obișnuit cu toții să avem încredere în organizația pe care o reprezentați. În momentul în care vreau să verific situația în legătură cu drepturile omului, mă îndrept către organizația um, dumneavoastră. Acum, iată că nu mai putem face acest lucru, nu mai putem verifica situația din Israel și Palestina, deoarece uh, faptul că ați fost expulzați creează probleme și mă întreb cum putem face acest lucru la fața locului, cum am putea continua să urmărim îndeaproape ceea ce se întâmplă acolo. Mai cred că noi cu toții am făcut numeroase declarații, iată că de ani și ani de zile ținem discursuri sfărăitoare și uh, de asemenea, că aceste apeluri lansate de noi nu au dat uh, roade și a venit momentul să trecem la fapte, a venit momentul să intervenim cu mai multă hotărâre și nu putem să ne mulțumim cu situația actuală, așa încât ceea ce este extrem de important pentru mine în acest moment este să vedem cum putem urmări îndeaproape această situație. cum uh, putem fi protejați și cum putem să-i protejăm pe activiștii în materie de drepturile omului. Ce face organizația Human Rights Watch pentru a face față acestei dificultăți? În ce mod putem, uh, poate, eluda aceste reglementări? Mulțumesc, îi dăm cuvântul Irinei. Irina vrea să intervină. Da, uh, foarte pe scurt. În primul rând și din partea mea, mulțumiri și ca să răspund și colegei mele Isabel Wiesler, de mulți ani de zile, în calitatea mea nu doar de europarlamentar britanic, dar și de cetățean german, în Germania și în Statele Unite și în Regatul Unit, m-am implicat în combaterea antisemitismului împreună cu grupurile uh, și comunitățile evreiești și sunt convinsă că încălcările drepturilor omului care sunt săvârșite de anumite guverne nu fac decât să contribuie la această creștere alarmantă a antisemitismului și, și din acest punct de vedere e, ne revine obligația de a combate această situație și în același timp să um, facem tabula rasa în ceea ce privește toate angajamentele noastre în materie de ocrotire a drepturilor omului. Credeți că acest schimb la nivel, schimbare de la nivelul guvernului israelian ar putea duce la o îmbunătățire a situației sau eventual poate că sunt și alte grupuri în rândul populației israeliene uh, cu care am putea continua dialogul și care să ne fie parteneri. Mulțumesc! Mulțumesc! pentru că ne sunteți alături, domnule uh, Omar Shakir. Este o mare onoare să vă cunosc și cu atât mai mult după ce am văzut uh, situația dumneavoastră. În august chiar am participat la o deplasare organizată de un grup de biserici din Danemarca și Norvegia pentru a ne întâlni cu cei din Cisjordania și ne-am întâlnit și cu reprezentanții ai părții palestiniene și israeliene, dar și cu reprezentanții ONG-urilor care ne-au oferit uh, informații concrete în legătură cu uh, presiunile și dificultățile care se confruntă în viața de zi de zi uh, Uh, în același timp, timp de câteva zile am văzut cum funcționează societatea civilă și care sunt nevoile lor și am văzut, într-adevăr, uh, care este situația foarte îngrijorătoare și raport, rapoartele de acolo sunt foarte îngrijorătoare pentru că legea din 2016 din Israel uh, a permis să delegitimeze și să discrediteze multe ONG-uri a căror activitate nu este dorită de către guvernul și într-adevăr această lege uh, Uh, afectează în sens negativ, uh, cu consecințe foarte grave pentru militanții în materie de drepturi ale omului. De când uh, a intrat în vigoare această lege, iată că o serie de militanți au fost reținuți și li s-a interzis accesul în țară, chiar unor activiști în materie de drepturi ale omului. Am văzut și noi, și UE, reprezentanța UE și din alte țări au, nu au primit acordul pentru a vizita fâșia Gaza, Practic, vorbim despre o serie de campanii de făimare și de discreditare ale activității și în materie de drepturi omului și vedem că este o tendință crescătoare uh, și în Europa cu creșterea forțelor ultranaționaliste. Practic, înțelegem uh, și condamnăm această atitudine și ne dorim foarte tare să se respecte drepturile cetățenilor și cred că este obligația noastră să contribuim la apărarea drepturilor în întreaga lume. Motiv pentru care Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene trebuie să-și uh, suplimenteze sprijinul pentru organizațiile civile și să susțină o serie de instrumente, îndeosebi instrumentul european pentru democrație și drepturi ale omului, precum și Fondul European pentru Democrație. Din păcate, domnule Shakir, situația dumneavoastră este elocventă pentru faptul că activiștii mate dreptare omului eh, nu-și găsesc deloc locul și în acest caz este, din păcate, alimentat de modul în care este de definiția dată procesului de pace. Acestea fiind zise, aș dori să întreb ce sprijin ar putea oferi în practică Uniunea Europeană domnului Shakir personal, muncii pe care o depune dumnealui, dar și celor care susțin drepturile palestinilor între, palestinilor întreaga lume. Dumneavoastră a zis că trebuie să facem apel uh, la, pentru a fi uh, retrasă decizia în baza care ați fost expulzat, însă având în vedere actuala situație. Poate că nu putem reînsufleți procesul de pace, dar am putea pune capăt coloniilor ilegale și uh, teritoriilor ocupate. Mulțumesc, Betina. Betina. Ia. Da, bună ziua, domnule Betina Volat. Bine ați venit, vă mulțumesc, însă voi vorbi în limba germană acum. Cred și eu. Cred tocmai ceea ce a constatat și Human Rights, și anume că există o situație cât se poate de problematic în care se află Israelul ca țară și cred că acest gen de uh, procedură, mod de a proceda nu corespune principiilor democratice, nu este compatibil cu principiile democratice a statului de drept și, într-adevăr, uh, Consider că activitatea noastră foarte importantă poate să continue și vă mulțumesc foarte tare pentru ce faceți în această privință și, de asemenea, cred și eu că Uniunea Europeană a, obținut, a susținut totdeauna situația cu două state și noi deci nu putem accepta când există cetățeni de mâna a doua, așa cum uh, uh, ați descris și dumneavoastră și, într-adevăr, vreau și eu să mă realiz poziția exprimată de către colega mea. Categoric Europa are o răspundere istorică pentru a asigura și garanta siguranța comunității evreiești, iar în Parlamentul Regional de unde vin eu, în țara mea de origine, m-am implicat foarte tare pentru o cultură, pentru o memorie în statul uh, Steiermark din Austria. Și tocmai pentru că e vorba despre siguranță și că este vorba despre o uh, până la urmă, o masă de negociere unde se ne poate ne garanta această siguranță și acolo unde um, Itzhak Rabin, înainte să fie asasinat, spunea calea păcii este calea prin care putem împiedica războiul, iar durerea este foarte mare uh, când vedem că, iată, nu există această pace despre care s-a vorbit, nu se ajunge se păcă de pace. Și ajung la trei întrebări foarte scurte. Prima, în august anul acesta am fost în Israel și m-am întâlnit și cu un reprezentant al guvernului, dar și cu mai multe ONG-uri și aceștia mi-au explicat situația la fața locului și, într-adevăr, s-a vorbit de problema construirii noilor uh, colonii, campanii masive de construcții și, practic, vedem că aceste colonii care sunt acum construite sunt o realitate, ele există acolo. Um, bun, există uh, această soluție cu două state, pe de-o parte, dar sau ce se întâmplă? Această soluție nu mai reprezintă opțiunea realitate în ceea ce se întâmplă cu această campanie de izolare a colonilor și uh, referitor la situația de război din uh, efectele pe care le propune uh, atacarea uh, nordului Siriei de către Turcia, crezi că produce efecte? Există uh, efecte în acest sens? Uh, și ce se întâmplă cu schimbarea de politică, cu noua cotitură asumată de către Donald Trump, ce efecte are asupra populației din zonă. Există temerile referit ale populației cetățenilor israelieni și a cetățenilor palestinieni. Cum recepționează, cum percepe populația această schimbare și politica lui Donald Trump? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mohamed. Domnule Mohamed? Mulțumesc și bun venit în uh, Parlamentul European, domnule Shakir. Ca cineva care crede în drepturile omului, întotdeauna am fost fidel principiului că niciun stat nu trebuie să își ia în derâdere propriile obligații care le vin și, evident, mă refer și la țara din care vin el, la Regatul Unit. Și anume, întotdeauna avem nevoie și de ajutor și de o perspectivă din afară pentru a vedea unde nu ne descurcăm și cred că expulzarea dumneavoastră reprezintă un pas înapoi și trebuie să afirmăm acest lucru clar și respicat. Iar în intervenția noastră în această dimineață ați menționat două lucruri și deoseb ceea ce m-a frapat pe mine este situația procesului de pace și anume acesta a dus de fapt la crearea unui singur stat, de fapt, o situație în care un singur stat. Deci, Tre- Acum, trebuie să avansăm, aș întreba cum vedeți dumneavoastră această situație cu un singur stat? Unde vedeți, unde s-ar putea situa activiștii pentru drepturile omului? Uh, și au mai fost alți activiști pentru drepturile omului în această încăpere. Ce ar trebui noi, Parlamentul, să cerem? Pentru ce să insistăm? Soluția cu două state despre care vorbim de 20 de ani, iată că nu mai corespunde realității și s-a ajuns la o soluție cu un singur stat. Ce să susținem noi? Ce cauză să susținem? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu. Domnul Benen. Uh, Benion. Benien. Da, într-adevăr, este o continuă răzmă două întrebări și mă iertați uh, că am o asemenea voce. Partidul pe care îl reprezint susține totalitatea soluția cu cele două state, însă v-aș întreba în ce măsură se mai poate acum eventual să existe un schimb de teritorii și dacă ar exista acest schimb de teritorii, din punctul meu de vedere ar trebui să existe um, o retribuție corectă, adică o recompensă um, corectă, pentru că vorbim mai degrabă de o acaparare a terenurilor de către <clears throat> Israel și mai puțin de către niște achiziții obligatorii și cred că este un lucru care trebuie să înceteze. Deci, uh, care este soluția pe care o vedeți? Cum putem avansa? putem pune, găsi o soluție de schimb de teritorii care să ducă la o soluție cu două state, de îndată ce vom avea un guvern în Israel care să fie mai dispus către compromis și dacă nu așa vor sta lucrurile, dacă nu se va găsi o soluție adecvată pentru situația în care ne aflăm cu un singur stat, atunci mă gândeam că dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în anumite țări, cum este de pildă Africa de Sud, mă tem că o să ajungem la o soluție cu un singur stat, în sensul că o să avem doar uh, un vot pe persoană, cum ar veni, și s-ar sugera atunci Israelului că s-ar putea să nu le convină faptul că vor pierde un vot, adică s-ar putea să le placă mai mult uh, soluția cu două state. Mă rog, în fine, dacă cele două întrebări se adaugă prime întrebări. Era pur și simplu o adăugire cumva, câteva puncte suplimentare de discuție. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Și am și o întrebare. Dragomar Shakir, pui până întrebarea în limba franceză cu, voia ta, cu permisiunea ta. Deci am reamintit contextul în care ne situăm noi europenii și putem foarte bine să fim și uh, deputați, dar să fim și activiști. Însă, înainte, toate suntem totuși eurodeputați și deci trebuie să ne asigurăm că se respectă legea în mod adecvat și există astăzi o serie de convenții internaționale la nivelul Națiunilor Unite, convenții la care uh, Uniunea Europeană este semnatară, care prevăd, fără putință de tăgadă, că acele colonii sunt ilegale. Practic, asta prevede dreptul internațional și noi trebuie să respectăm prevederile dreptului internațional. Astăzi această lege e călcată în picioare și este călcată în picioare atât de către SUA cât și de către Israel. Noi, în calitate de europeni, care este capacitatea noastră să revenim la respectarea prevederilor legii și care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție. Cred că avem o, o unealtă foarte importantă și anume Israelul și Uniunea Europeană trebuie să respecte anumite opțiuni, printre care și uh, dreptul prevedere legii, indiferent că este vorba uh, de o altă prevedere, de altfel, Curtea Europeană de Justiție ne-a reamintit că aceasta au lucrurile în ceea ce privește etichetarea produselor din colonii. Deci, ce recomandați dumneavoastră în calitate de organizație pentru drepturile omului Parlamentul European, astfel încât atât Parlamentul European cât și parlamentele naționale, pentru că în calitate de state membre au și ele dreptul și obligația de respecta drepturile, ce recomandați, spuneam dumneavoastră, în calitate de instituții internaționale, Parlamentul și statelor membre pentru a se conforma respectării uh, dreptului internațional în materie de drepturi ale omului. Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră uh, pline de emoție și, într-adevăr, constat că există un nivel uh, ridicat aici. Există mai multe categorii de întrebări și o să încerc să le răspund și să dau detalii referitor la soluțiile despre care mai mulți de dumneavoastră ați făcut vorbire. Vreau să subliniez faptul că în momentul în care se discută soluția cu cele două state, iar organizația noastră nu se pronunță în legătură cu câte state și nu e treaba mea să vin și să mă refer la acest lucru, dar ceea ce vreau să vă spun este că în momentul în care se vorbește de soluția cu două state, Oamenii aproape uită că cam cum au stat lucrurile. În general, e ca și cum respectiva problema s-a uh, transformat în, într-o... Deci nu mai vorbim de coloniile ilegale, nu mai vorbim de sistemul cu două niveluri absolut discriminatoriu care îi tratează pe palestinieni ca cetățeni din zona a doua, deci în mod discriminatoriu. Situația aceasta, soluția cu, doi, cu două state, este goală de conținut, este nulă și neavenită. Uh, practic avem două state nu înseamnă că problema s-a rezolvat. Poate să fie o situație cu două state care nu este o soluție. Astăzi avem, iată, o situație cu un stat și nu este o soluție. Mă iertați că mm, sunt foarte atent la nuanțe și la cum mă exprim, însă există multe variante de soluții, inclusiv unele dintre cele pe care vorbeați dumneavoastră. Uh, și, însă niciuna dintre aceste soluții, din păcate, nu se întemeiază pe demnitatea și drepturile omului pentru israelieni și palestinieni deopotrivă. Și parțial problema rezidă în derularea procesului de pace. Problema nu este că nu sunt negocieri. Poți să negociezi cât vrei, dar nu asta va obliga părțile să pună capăt abuzurilor de drept practic trebuie să creăm uh, contextul astfel încât să insistăm pe lângă aceste părți implicate să vină cu o soluție. Această interdicție de călătorie pentru cei 2 milioane de persoane din fâșia Gaza nu trebuie să aștepte o soluționare pe viitor. Suspendarea drepturilor palestinienilor în masă nu poate aștepta o soluție care s-ar putea să nu apară niciodată. Practic, ce se întâmplă astăzi uh, subminează perspectiva unei soluții cu două state. Avem trei, trei opțiuni. Una ar fi trei variante. Expulzarea în masă a palestinienilor, ceea ce nu ar trebui să toreze niciun pământean. În al, a doua variantă ar fi, ar fi drepturi egale pentru toți cetățenii. Iar Israelul nu a arătat că ar avea vreo uh, propensiune în acest sens și al treilea ar fi apartheidul. Și mă tem că acolo am ajuns deja. Israelul a evitat acest gen de soluții. Uh, vor să împace și capra și varza, adică să vă spună că nu există ocupație, că nu există niciun fel de colonie, e vorba de teritoriu litigios, pe de alt, că e un litigiu teritorial, dar pe de altă parte nu, vrea, nu vor să le dea palestinilor dreptelor lor Uh, care ar apărea, uh, drepturi care ar decurge, nu-i așa, dar sunt acum controlate de către israelieni, suntem, israelieni, suntem departe de o soluție politică, iar treaba noastră în acest moment este să punem întrebări, să vedem ce, la ce soluții putem ajunge și asta poate să îmbrace mai multe forme. Um, m-ați întrebat ce vă cer. Ce vă cer este, sunt acțiuni concertate la nivel internațional care să uh, lasă în urmă vorbăria. Uh, în orice caz, una ar fi că toată lumea cunoaște că înaltul comisar pentru drepturile omului a publicat baza de date cu, uh, mediile, cu companiile care activează în coloniile ilegale. Nu e vorba de mișcarea de boicotare BDS, nu e vorba niciun fel de presiune exercitate, e vorba de transparență, așa cum a făcut un altul comisar al unui Unite cu Myanmarul. Ar trebui să știm care companii uh, trag foloase de pe urma activităților din uh, coloniile ilegale. În al doilea rând, acest organism ar trebui să susțină Curtea Penală Internațională, Tribunalul Penal Internațional, parchetul Tribunalului Penal Internațional, care ar putea foarte bine să lanseze o anchetă oficială în legătură cu cele două crime pro- săvârșite. Uh, bineînțeles că funcția ei va fi atacată, iar independența acestui parchet este esențială pentru justiția internațională. Iar Curtea Europeană de Justiție, în urmă cu câteva săptămâni, ne-a reamintit nouă tuturor că este de datoria tuturor statelor europene să nu permită Israelului să mascheze bunurile din coloniile care ca fiind bunuri fabricate în Israel. Multe țări din Europa nu au respectat aceste orientări generale și, repet, nu are nicio legătură cu boicotarea, a nimic, ci e vorba de informarea consumatorului. Să spunem consumatorului că produsele lor vin din Israel sau vin din coloniile ilegale. Mai mult decât atât, trebuie să existe de asemenea o răspundere pentru abuzul de drept și trebuie să existe anchete în legătură cu ce s-a întâmplat în fâșia Gaza și fiecare stat trebuie să-și respecte obligațiile de a nu recunoaște suveranitatea identitatea israeliană sau întâietatea lor uh, uh, față de alte drepturi. Există una dintre multiplele variante și este mult mai important. Practic, este vorba despre un, un vid în orice caz, cred că mulți de dumneavoastră ați aflat faptul că pentru noi cei de la fața locului suntem departe de a găsi o soluție, dar trebuie să soluționăm problema acestor soluții. Trebuie să vedem care sunt întrebările care au fost adresate. În ceea ce privește rolul palestinilor, se impune să remarcăm faptul că autoritatea palestiniană de asemenea a fost implicată în foarte multe încălcări grave ale drepturilor, așa cum au făcut și autoritățile Hamas în Gaza, mai ales arestări arbitrare, practici sistemate de tortură de parte și de cealaltă, Hamas a care a lansat rachete uh, cu propulsie către populația israeliană. E, nici ei nu sunt mai breji uh, când vorbesc uh, despre aceste abuzuri. Data trecută, când eram în Europa, am insistat foarte mult și am făcut demersul pe lângă statele europene eh, să pună capăt finanțării eh, forțelor abuzive din Palestina. Deci, într-adevăr, toate părțile au un rol de jucat, însă trebuie să ne asigurăm că nu contribuim noi în mod direct la abuzurile de drept care sunt săvârșite de către toate părțile. Și în acel aș mai face un comentariu, aveți dreptate că eh, toată lumea are dreptul la siguranță, nu doar israelieni, însă politica din Gaza nici măcar nu este o politică de securitate. Este pur și simplu o interdicție generală de a intra și ieși în și din Gaza. Uh, nu există nici măcar pentru activiști umanitari. Deci s-ar să ai nevoie, primești o permisie pentru o operație, dar săptămâna viitoare nu mai primești uh, aceeași permisiune, aceeași viză ca să mergi la o conferință, valabil și pentru bunurile. Înainte nu permiteau decât importul sau intrarea de roșii și uh, de pătlăgere și de vinete și nimic altceva. În orice caz, vorbim despre această uh, permanentizare, perenizare a unei uh, abordări la două niveluri, o discriminare pe două niveluri, până la urmă, toate statele, sigur, au dreptul să ia anumite măsuri. Dacă Israelul, să spunem, ar impune aceste interdicții din Consiliul de Securitate, am putea uh, contesta cum îi numesc ei și de ce sunt acuzați, dar când ai o politică prin care spui nimeni și nimeni nu poate să iasă dacă nu se încadrează la o categorie umanitară, adică să ieși din Gaza în 2018, a ajuns la 1% față de 2000 PIB-ul în Gaza este cu 24% mai mic decât în 1994. 80% din populație trăiește din ajutoare umanitare, pot să vă spun, dar acest, care sunt statistice, dar aceasta este o politică impusă de niște oameni și este vorba despre armata israeliană care vine cu politica lor. Referitor la uh, faptele uh, săvârșite. Într-adevăr, organizația noastră în continuare să-și facă treaba. Sper că și dumneavoastră veți consulta site-ul nostru. Avem un uh, timp de palestinieni și israeli pe care îi conduc și noi suntem cunoscuți în calitate de observatori pentru drepturile omului și personal mi s-a interzis intrarea în Egipt, Siria și Bahrain iar acele guverne în continuare tot nu ne-au oprit activitatea la fața locului. Nu o să oprim activitatea noastră în Israel și Palestina asta ca să uh, știți dumneavoastră acest lucru. Israeli government. Iar în ceea ce privește schimbarea guvernului în Israel, ar trebui spus că există o dezbatere în Israel în ultimele două campanii cu tendințele nedemocratice uh, ale guvernului Netanyahu. Din păcate n-a fost o discuție cu privire la această ocupație israeliană a teritoriilor palestiniene. Iar principalul contracandidat al lui Netanyahu sau partidul uh, respectiv a fost pentru deportarea mea. Mulți nici nu mai vorbesc de ocupare. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Pentru guvernul israelian, Statele Unite le-au dat undă verde să comită astfel de abuzuri, iar în, la nivel politic nu există o variantă alternativă. Și v-au spus că voi, Europa, puteți vorbi, nu facem, noi facem ce vrem și de aceea au rămas doar apărătorii de drepturilor omului. Cred că am menționat câteva recomandări concrete și vă încurajez să vă întâlniți cu apărătorii drepturilor omului de acolo, să ascultați uh, părerea lor, perspectiva lor. Sunt oameni uh, care vă pot inspira, oameni incredibili și eu în ei uh, îmi pun speranța pe viitor. Și sper că mergeți pe exemplul colegei dumneavoastră și vă deplasați la fața locului. Și apoi ați vorbit de faptul că decizia ar fi incompatibilă cu democrația. Păi aș adăuga că democrațiile nu deportează apărători ai drepturilor omului. Nu stabilesc uh, de bunăvoie cine poate intra în țară și cine nu și nu decid asupra milioane de oameni care nu au drepturi de bază. Deci asta e realitatea. Cum spunea colegul Hagael Ad, Democrație înseamnă puterea poporului și nu a unui popor asupra un altuia. Și în încheiere aș menționa și un aspect pozitiv. Și anume, există acest consens internațional, precum ilegalitatea celor locuințe, problema refugiaților palestinieni, atacuri asupra apărătorilor, Iar situația guvernelor Trump și Netanyahu a arătat clar cum arată lucrurile. Să acum trebuie și făcut ceva și este o ocazie să luăm măsuri. Și încă un lucru, revenind la întrebarea soluției un stat sau două. Uh, Human Rights Watch nu ia poziție, însă până nu se va ajunge la o decizie politică, toți trebuie să aibă aceleași drepturi. Dacă Israelul dă drepturi propriilor cetățeni, trebuie să poată da și palestinienilor aceste drepturi. Dacă dă electricitate timp de 24 de ore pe o suprafață, pe o zonă, trebuie să dea și celorlalți. E un sistem discriminatoriu care nu are nicio logică. Mulțumesc. Dau cuvântul Serviciului de Acțiune Externă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc lui Omar Shakir pentru intervenție. Așa cum știți, domnule președinte, am primit raporturile, rapoartele Human Rights uh, Watch timp de ani de zile și din alte zone din lume, dar în special aici. Și până de curând auzeam de încălcări de partea palestiniană mai degrabă. Cred că ne-am întâlnit cu domnul Shakir în februarie, ne vom uh, întâlni cu el și după amiază și se întâlnește și cu reprezentanții celor 28 de state membre în această după amiază. Important de spus că am luat notă de ceea ce ați spus despre declarații politice, totuși e important să spunem că delegația noastră de la Tel Aviv și mai multe ambasade au urmărit îndeaproape cazul dumneavoastră în instanță, atât în ceea ce privește prezența în uh, fața instanței. Ne-am întâlnit cu domnul Shakir, cu um, avocații dânsului, ne-am întâlnit de vreo trei ori în ultimul an și jumătate și am dat două declarații de la centru din Bruxelles, declarații foarte clare, răspicate, una în mai și una acum câteva săptămâni. Și uh, susținerea drepturilor omului este o parte integrală a politicii noastre, iar Apărătorii acestor drepturi reprezintă o parte esențială în promovarea drepturilor omului și respectul acestor țări. UE, așa cum s-a spus deja foarte clar, insistă pe libertatea de expresie, de asociere și susține susține activitatea acestor organizații în special a celor din Israel și din teritoriile ocupate. De două ori, UE a cerut deja guvernului israelian să um, revină asupra deciziei sale cu privire la viza de lucru a domnului Shakir și să-i permită continuarea activității acolo. Mai mult decât atât, aș dori să spun că pentru a răspunde unei dintre membrii UE susține organizații atât în Israel cât și în Palestina și vom continua să facem acest lucru în ciuda atacurilor repetate asupra susținerii noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc pentru acest schimb. Mulțumesc, uh, Omar. Sperăm că te vei putea întoarce și vei putea să-ți continui activitatea acolo. Avem nevoie ca Human Rights Watch să fie prezenți la fața locului. Știm că tu vei continua indiferent de cum vor uh, sta lucrurile. Mulțumim. On va passer și trecem la ultimul punct al acestei dimineți. misiunea care a avut loc la New York și Washington și dau imediat cuvântul lui Isabel. Isabel, uh, Irina probabil mai degrabă. Nu am putut uh, participa la întreaga misiune și Irina, cred că tu vei dori să iei cuvântul. Dacă vrei, putem aștepta un minut până când lumea iese din sală. Okay, so so Irina, sorry, you have the floor. Irina, ai cuvântul. Mulțumesc. Cât timp îmi dați? Faceți, vă rog, o sinteză. doream să vă povestesc cum au stat lucrurile la întâlnirea comună uh, a FEDROA, SIDIC, la Națiunile Unite și Congresul Statelor Unite și Departamentul de Stat, vizită care a avut loc din 28 octombrie până în 2 noiembrie. O delegație de 17 membri din partea 5 grupuri politice, Mă voi concentra pe întâlnirile DROA, pentru că cred că alții vor uh, face și ei prezentările aferente și voi prezenta pe scurt principalele concluzii. Asta înainte de a trece și a mă referi la întâlnirile individuale și pot intra în detalii dacă se dorește. Probabil că ar fi însă prea mult pentru această sesiune. Principalele concluzii. Întâi am vizitat Națiunile Unite. Am avut o senzație de criză a ordinii lumii moderne. Lipsa plecării Statelor Unite, retragerii din multe foruri multilaterale, inclusiv Consiliul Drepturilor omului a dat ocazia unor regimuri autoritare precum Rusia și China de a umple acest vid și au făcut acest lucru în mai multe părți cu destul succes. UE este considerat astăzi principalul pilon al multilateralismului în lume Spațiul societății civile în uh, lumea, în lumea în general se confruntă cu probleme. Situația e una de una paralizată, dar s-a arătat că statele membre lucrează bine împreună, sunt văzute drept un grup, însă nu știm câți membri din UE vom mai avea pe viitor. Până la urmă s-ar putea să rămânem cu o singură poziție, un singur loc și asta ar putea crea probleme. Vestul, în special uh, odată ce domnul Trump a venit la putere, vestul a pierdut așadar uh, această poziție uh, de, de, de drept moral iar ambasadorul nostru la Națiunile Unite a spus că ar trebui să fim mai puțin aroganți în ceea ce privește drepturile omului. Un citat interesant. Și apoi retragerea Statelor Unite din Consiliul pentru Drepturile Omului a dat semnalul greșit. Cam acestea ar fi concluziile mele de la, după vizita de la Națiunile Unite. L-am vizitat pe președintele celui de-al 74-lea uh, Consiliu, care ne-a vorbit de prioritățile sale, pace, securitate, multilateralism și așa mai departe, și a vorbit de un parteneriat cu Parlamentul European, lucru despre care cred că ar trebui să vorbim cu dânsul. Apoi ne-am întâlnit cu secretarul general Antonio Gutierrez, o întâlnire foarte interesantă și cred că mi s-a părut foarte bine că am putut vorbi cu dânsul. Dânsul a vorbit de nevoia unui multilateralism inclusiv, iar despre drepturile omului a spus și mi s-a părut un alt citat interesant încălcările drepturilor omului sunt doar unul din mai mulți factori pe care vedem astăzi că contribuind la apariția terorismului și că trebuie să respectăm drepturile omului când vorbim de terorism. Terorismul a fost unul din multiplele subiecte discutate, însă subliniez subiectul pentru legătura cu drepturile omului. Am vorbit de faptul că extremismul e legat de drepturile omului. Am mai vorbit și de diminuarea societății civile și de faptul că regimurile autoritare tind să trimită oamenii înspre extremism violent. A spus multe alte lucruri, să acestea au fost principalele observații în ceea ce privește drepturile omului. Iar Isabel Santos mă poate completa în caz că am uitat ceva. Și tu, Maria, dacă crezi că mai e ceva de adăugat? Apoi ne-am întâlnit cu asistentul secretariatului, secretarului general pentru America Centrală, de asemenea pentru instituțiile statului de drept. N-am discutat un subiect anume, de aceea nu voi intra acum în detalii. Apoi o întâlnire interesantă cu ambasadorii U.S. cu Jonathan Cohen și Charles Shelley, adjuncți de fapt, care vorbeau de drepturile fundamentale. Domnul Cohen a spus că Statele Unite aduc în discuție probleme de drepturile omului la nivel de Consiliul de Securitate și că retragerea din Consiliul Drepturilor Omului din perspectiva SUA a fost necesară pentru că consideră că acest Consiliu a devenit o farsă odată ce Venezuela a fost invitată să se alăture. A spus că salută nominalizarea lui Hantoti pentru premiul Saharov și a vorbit de situația drepturilor omului din China. Despre Arabia Saudită n-a avut prea multe de spus atunci când l-am întrebat. Apoi ne-am mai întâlnit cu secretarul general pentru combaterea terorismului. Nimic special de menționat. Și apoi am avut o întâlnire doar pentru subcomisia droat cu Agnieszka Lamar, cu care ne vom întâlni în această după amiază. Probabil că nu are rost să intru în detalii acum. Mi s-a părut o întâlnire utilă și doamna Calamar ne-a povestit despre cele patru rapoarte pe care le-a um, efectuat, le-a elaborat. Dar probabil că ne va spune mai multe în această după amiază. Apoi ne-am întâlnit grupul de criză internațională, domnul Richard Gown, și apoi o întâlnire cu delegația, na- delegația indiană la Națiunile Unite, ambasadorul Akbaruddin, A avut loc o discuție printre multe alte subiecte despre situația din Kashmir. care, cum să spun, a fost pe cât de deschisă se putea în contextul acestei vizite. Au existat câteva aspecte pozitive, existat o invitație de a da acces tuturor actorilor implicați. Am spus că există în continuare restricții în ceea ce privește accesul presei și că aceste restricții vor fi anulate. Asta s-a spus pe 28 octombrie. De atunci acest s-au întâmplat multe lucruri. Ne-am întâlnit apoi cu ambasadorul Christian Brown, responsabil cu drepturile omului, aspecte socioculturale, umanitare. O altă discuție pe care o consider foarte interesantă. Am discutat despre viața privată, despre respectul acesteia, rolul sectorului privat, reglementări, relația cu migranții și alte astfel de elemente. S-a vorbit și de dezinformarea și limbajul de ură pe care l-am discutat. Apoi am avut un prânz de lucru cu membrii UE la Consiliul de Securitate, subiecte mai degrabă legate de AFET, nimic uh, specific despre drepturile omului. Și următoarea întâlnire, știu că a fost o agendă foarte plină, asta vă pot confirma. Apoi o altă întâlnire droat cu Camila Patton, reprezentant special în ceea ce privește violența sexuală în zone de conflict. Un subiect foarte interesant, o întâlnire foarte interesantă, multe suprapuneri între mandatul dânsei și programul uh, comitetului, comisiei noastre pentru anul viitor. Doamna Patin a menționat în special vetoul anunțat de Statele Unite pe o serie de rezoluții legate de femei, inclusiv rezoluția 2467 cu privire la violența sexuală în conflict, unde Statele Unite sunt nemulțumite de menționarea sănătății reproductive și a avortului și se uită înspre Europa așteptând de aici uh, susținere pentru aceste rezoluții. Am vorbit de rolul Uniunii Europene care poate prelua mare parte a acestei activități. S-a vorbit de dialogul continuu cu doamna Patton și cred că ar trebui să o ajutăm în acest sens. Și apoi o ultimă întâlnire cu Națiunile Unite, subsecretarul general pe aspecte umanitare, Mark Lowlock, s-a vorbit de situația drepturilor omului în contextul unor dezastre naturale, schimbări climatice. Și apoi am luat un tren târziu spre Washington DC și am avut uh, o serie de întâlniri acolo și am fost uh, ajutați de șeful delegației Stavros Nedenidis iar întâlnirile au fost uh, pentru toate cele trei comisii. Din păcate, Droa, la Droa am rămas noi trei. Din păcate, una dintre colegi nu ne-a putut însoți la Washington. Și am, ne-am întâlnit cu trei uh, femei din Congresul American. E păcat că Isabel Wiesler nu este aici. A avut o a patra întâlnire în, care a avut loc în paralel. Deci cei trei, cei, cele trei cu care ne-am întâlnit erau uh, Ayanna Presley, din partea Partidului Democrat din Massachusetts, prima femeie de culoare din, făcând parte din Consiliul din Boston. O celebră printre altele pentru că a fost atacată de președintele Trump pentru părerile clare pe care le exprimă și care luptă pentru um, interzicerea pedepsei cu moartea în Statele Unite, dar și în lume. Și știu că recent au existat discuții. Um, există acolo și pedepsa cu moartea la nivel național și apoi la nivelul unor state. Și am vorbit despre această situație și a existat o invitație pentru a lucra împreună. Aveam de gând să vorbim și aici despre pedeapsa cu moartea și vorbeam de ideea de a o invita să vină aici alături de noi. Apoi a doua membră a Congresului, Veronica Escobar, membru din El Paso, și cu ea am vorbit despre situația frontierei cu Mexic, separarea familiilor care se întâmplă acolo. Știți că avem o audiere în acest sens și o primă misiune în februarie anul viitor. A fost o întâlnire foarte delicată. La un moment dat, însă a avut lacrimi în ochi când ne-a prezentat situația celor familii și ne-a spus că se așteaptă la... sau se crede că 1500 de familii în plus au fost separate decât se raportase inițial. Lucrăm împreună cu doamna Escobar pentru care ne va ajuta în uh, misiunea noastră către El Paso. Și a treia doamnă cu care ne-am întâlnit, Debbie Dingle, membru al Partidului Democrat din Michigan, lucrează în special pe problema femeilor, a drepturilor omului și violență conjugală. A fost probabil dintre cele trei cea mai activă și și-a exprimat dorința unui dialog continuu și poate un, uh, o cooperare mai instituțională între Parlamentul European și Congresul American. Am avut o întâlnire interesantă la prânz cu un mare număr de ONG-uri din domeniul drepturilor omului. Nu voi intra acum în detalii, însă am discutat subiecte de la pedepsa cu moartea, schimbări climatice, mediu, drepturile omului, dezinformare, fake news, migrație, refugiați, și fiecare dintre aceste organizații, Freedom House, de exemplu, dar și alte organizații sau universități, Centrul de Studii Strategice, Centrul de Democrație și Tehnologie și altele, toate au fost uh, active în aceste domenii. Dacă cineva are întrebări concrete, vă rog să-mi spuneți. Avem toate contactele și avem informații suplimentare. Iar după amiază, spre deosebire de dimineața de până atunci, ne-am deplasat la Departamentul de Stat. Am avut o serie de întâlniri comune, inclusiv cu Clark Price, secretar de stat pe relația cu Europa, și Elliot Abrams, reprezentant special pentru Venezuela, Am vorbit despre o serie de subiecte, precum drepturile omului în Venezuela. Am mai vorbit cu Michael Murphy, asistent adjunct, secretar adjunct pentru um, apărare și securitate și Sam Parker, consilier senior în uh, biroul pentru relația cu Iranul. Mai important însă, poate, pentru grupul nostru, ne-am întâlnit cu Joel Maybury, care lucrează în biroul pentru problemele uh, femeilor, un bărbat care ne-a vorbit uh, un pic despre divergențele între politicile europene și americane în acest domeniu, până la urmă fiind vorba de problema avortului. Ar trebui să arătat că există și suprapuneri majore în ceea ce privește aceste politici. Am mai avut o întâlnire cu directorul biroului pentru libertăți religioase, Bernadel, și acolo am discutat subiecte similare. Și am ascultat uh, inițiativele lor, inclusiv raportul anual cu privire la libertatea religioasă și dacă există întrebări, vă stau la dispoziție. Și am avut o întâlnire cu Robert Testro, despre care am impresia că vine și el încoace pe 9 decembrie. Lucrează la Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și de Muncă și m-am referit în special la lagările de muncă din Mexic și mi-a pus în legătură cu cei responsabili cărora le-am scris, dar nu am primit încă un răspuns. În rest, conversația s-a concentrat pe China, Iran și Sudan. L-am întrebat despre Arabia Saudită și n-am fost tocmai uh, încântată de răspuns. Am vorbit de eficacitatea actului Magnitsky la nivel global, care știți că e în așteptare în uh, Consiliul Uniunii Europene. Și mi-a confirmat că îl consideră că e un instrument foarte eficient. Și apoi am vorbit și de situația din nordul Siriei. Iar întâlnirea finală a acestei vizite în Statele Unite a avut loc cu doi foști uh, deputați din Venezuela, opoziției venezuelene, care vin din două partide diferite din opoziție. Și am avut un schimb foarte interesant, schimb care cred eu că va continua. Am înțeles din acea discuție care poate fi rolul statelor membre UE în, uh, în gestiona bunuri sau ajuta membrii familiilor. S-a vorbit în special de Spania și s-a spus că bani care ajung la uh, Caracas pentru a ajuta guvernul Maduro și uh, forțele sale că ajung, ajunge valuta euro mai degrabă decât dolari. Și se gândesc la niște sancțiuni, precum uh, act, acel uh, document Magnitsky. Am vorbit destul de mult, m-aș opri aici. Sigur, am mai uitat una alta. Mă uit către doamna președinte și la Isabel Santos în caz că am uitat ceva. Isabel, nu dorești să adaugi nimic? Raportul tău a fost atât de detaliat încât nu am nimic de adăugat. Mulțumesc. Mulțumim, Irina. Mulțumesc pentru acest raport. După această misiune vor exista multe discuții în continuare. Ne-am uh, definit prioritățile avem de gând să organizăm o vizită la începutul anului viitor. Noi am decis aici între noi să vizităm frontiera SUA-Mexic și respectarea, situația respectării drepturilor omului acolo și drepturilor copiilor, situația uh, migranților pe frontiera și cred că e important să continuăm acest proiect. De asemenea, vrea să avem un schimb de informații permanent cu situația copiilor în zone de conflict armat. Consiliul de Securitate lucrează deja acolo și în, în acest sens și în, fiind un subiect care ne interesează și interesează multe state membre, uh, situația copiilor din Siria, de exemplu, e important să ducem mai departe această uh, cooperarea cu un grupul de lucru din Consiliul de Securitate. De asemenea, te-ai referit la întărirea relațiilor cu membrii Congresului, în special când vorbim de violența împotriva femeilor, mai ales că standardul în Europa în ceea ce privește drepturile femeilor poate deveni un standard internațional, dar vedem astăzi problema egalității femeilor e pus la îndoială și accesul lor la educație sexuală și de aceea e important să ne găsim aliați pe această problemă și să putem continua să lucrăm cu aceștia. Și de asemenea te referit la relația cu Veronica Escobar, care e acum un uh, punct de contact în ceea ce privește vizita noastră la zona frontierei. Am vorbit de pedepsa cu moartea. Cred că secretariatul s-a referit la patru cazuri în curs de desfășurare. Erau patru sau cinci persoane um, care își așteptau uh, special pedepsei la nivel federal. Um, mulțumesc! celor două colege pentru raport, chiar dacă una dintre ele lipsește. Acum, următorul punct de pe ordinea de zi este unul comun cu Comisia DV. E vorba de situația drepturilor persoanelor uh, strămutate și până la urmă întâlnirea are loc aici, nu? Sau? În clădirea Ian? Nu? În PHS? PHS 4B0 O uh, ședință comună, mulțumesc.